So, liebe Kolleginnen und Kollegen, I think we should start. Dragi colegi, cred că ar fi bine să începem. N-au venit atât de mulți deputați încă, dar cred că ni se vor mai alătura pe parcurs, pentru că este un schimb de opinii foarte important. Este vorba despre schimbul de opinii cu domnul uh, Daniele Vioti, raportor general pentru bugetul pe 2019 știu că mergeți la toate comisiile, domnule Vioti, și că aveți uh, o treabă foarte epuizantă și solicitantă în acest moment. Ne veți prezenta prioritățile dumneavoastră și uh, Sigur că și prioritățile noastre în perspectiva culturală sunt foarte importante și sperăm să vă puteți referi la ele. Comisia, pe 23 mai, va veni cu un uh, proiect de buget pentru 2019 și noua propunere pentru CFM va fi și ea uh, făcută publică. Și, uh, de asemenea, propunerile de program vor fi și ele prezentate, așadar consider că ideile cu privire la bugetul pe 2019, probabil că se vor proiecta uh, pe o perioadă care depășește acest an. De asemenea, uh, domnul Lockegaard, care este raportor uh, pentru bugetul pe 2019, va spune câteva cuvinte și vor putea interveni toți cei care doresc să facă acest lucru. Domnule Vioti, în primul rând aveți dumneavoastră cuvântul, cam 5 minute. Schön, dass Sie da sind. Grazie, grazie mille. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru ospitalitate și pentru că ne-ați invitat la comisia dumneavoastră. Este foarte interesant uh, să fac acest turneu al comisiilor și să aud atât de multe despre ce fac diferitele comisii parlamentare. Aș vrea să fac două observații generale cu privire la buget și, de fapt, cu privire la metodă și substanță. Foarte pe scurt, pentru că sunt de acord cu multe dintre observațiile făcute de colegii din comisia dumneavoastră pe care mi le-au transmis. Eu uh, cunosc uh, destul de bine care sunt prioritățile dumneavoastră. Acum, referitor la metodă, probabil că cunoașteți uh, cu toții bugetul și cât este acesta de rigid și cât este de dificil să fim uh, imaginativi, iar dumneavoastră la Comisia Cultură, de Cultură probabil că înțelegeți cel mai bine acest aspect. Parlamentul European uh, are într-adevăr uh, dificultăți în abordarea bugetului într-o manieră imaginativă. Din păcate, așa stau lucrurile. Și apoi aș vrea să mai fac o altă observație generală, și anume că în continuare Consiliul uh, cere noi programe din partea Comisiei și Parlamentului, cere noi programe, noi politici, uh, fără însă să aloce banii necesari să le financeze și, bineînțeles, asta ne complică viața, pentru că, după cum bine știți, nu e ca și cum avem uh, fonduri nelimitate. Iar Parlamentul European și eu, în calitate de raportor general, al Comisiei de Bugete și al Parlamentului în general, n-am nicio intenție să renunț la programele care există deja și care au deja succes. Programe de care beneficiază cetățenii, societatea civilă, asociațiile și de care depind aceștia pentru anii care urmează. Consiliul însă se pare că nu consideră aceasta o abordare viabilă. Poate că aceasta a fost o introducere mai lungă decât uh, îmi doream, dar am vrut să stabilesc contextul pentru acest buget și pentru conciliere. Înainte de a trece la um, substanță, așa cum au făcut-o și predecesorii mei, vreau să încerc să fac cum au făcut și ei, adică să mă asigur că întrunesc uh, cât mai mult uh, consens în ceea ce privește poziția Parlamentului European cu privire la buget, pentru că eu cred că un Parlament puternic și foarte unit uh, cu cele mai multe voturi pentru uh, Uh, va putea să intre în procedura de conciliere cu o poziție fermă. Și eu aș vrea un consens larg și nu mă refer aici uh, doar uh, la grupurile politice, mă refer în general la comisii și atunci vreau să știu care sunt doleanțele fiecarei comisii pentru a le putea reflecta în poziția noastră. Vreau să um, știu care este opinia dumneavoastră, să văd dacă am înțeles care este poziția comisiei dumneavoastră și apoi îmi voi nota sugestiile. Știu că mai întâi de toate se pune problema problema um, legată de Erasmus Plus. Din punct de vedere politic și la nivel simbolic, poate că este considerat cel mai important program pentru cultură. Ați văzut în uh, orientările prezentate și votate în plenară în martie că am scris că vreau să cer o dublare a finanțării pentru Erasmus Plus, deoarece cred că trebuie să susținem în totalitate astfel de programe, astfel de proiecte. În ceea ce privește Europa Creativă, sunt de acord că au fost probleme cu subfinanțarea acestui program anul acesta și uh, cam 20% uh, din buget a fost uh, tăiat. Apoi, Europa pentru cetățeni. Situația este asemănătoare. Avem inițiativa uh, europeană pentru cetățeni, care a fost discutată de dimineață în Comisia AFCO și ei sunt îngrijorați de crearea uh, noi linii bugetare, fără însă să se aloce și resursele necesare. Apoi, inițiativa cetățenească nu este neapărat o inițiativă care le place cetățenilor, este chiar și foarte utilă. Apoi, în ceea ce privește Corpul European de Solidaritate, și acesta este foarte important. Acesta este un uh, subiect uh, care tocmai uh, confirmă ceea ce am spus și anume că dacă se creează programe noi, trebuie găsite și resurse noi. Corpul European de Solidaritate acoperă întreaga Uniune Europeană. Parlamentul European consideră că este un lucru important și aparent și Consiliul la fel. Dar nu avem cum să luăm uh, bani de la programele existente pentru um, a finanța acest program. Acestea sunt orientările pe baza cărora vom uh, lucra și cu siguranță sunt și alte subiecte, dar nu mai am uh, timp. Vorbim și despre anul european al culturii, a existat o tentativă să avem un buget separat pentru acest program, dar nu am ajuns nicăieri din cauza rigidității bugetului la care făceam referire adineaul. O să vedem ce o să putem face pentru anul viitor. Cred că este esențial să avem sprijinul comisiei dumneavoastră. Nu doar acum, nu vrem doar să ascultăm care este opinia dumneavoastră acum, vrem sprijinul dumneavoastră și în următoarele luni, când vom ajunge în faza crucială. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Cred că sprijinul uh, comisiei noastre, în ceea ce privește toate chestiunile care vizează comisia noastră, poate fi garantată de pe acum, în această dimineață, am discutat pe scurt despre Corpul uh, European pentru Solidaritate și uh, am constatat, nu cu uimire, dar oarecum cu supărare, că în mod cât se poate de deschis, Consiliul, deci statele membre, nu sunt dispuse să uh, investească bani noi pentru această inițiativă nouă. Și prin asta înțelegem nu bani care nu au fost cheltuiți să fie reorientați către acest program. adică pentru Corpul uh, European pentru Solidaritate. Cred că este absolut uh, clar pentru toată lumea că măsurile noi uh, necesită bani noi, iar statele membre se pare că nu sunt dispuse să îi pună la dispoziție. Programul Erasmus Plus este una dintre prioritățile noastre principale. Ați atras atenția asupra acestui lucru. Noi, ca Parlament, în, raportul general privind CFM-ul, am solicitat o triplare a banilor, iar la uh, comisie am uh, vorbit întotdeauna de o quadruplare a banilor. Uh, chiar unele state membre au solicitat o înzăcire a acestei sume. Președintele Comisiei a folosit niște cuvinte înflorite, dar ne-a promis destul de multe folosindu-se de aceste cuvinte. Se pare însă că va fi doar o dublare a finanțelor, ceea ce nu ne poate mulțumi uh, deloc. Și de aceea va trebui să ne angajăm în câteva lupte, mai ales în ceea ce privește CFM-ul, dar și Corpul European de Solidaritate. În 2019-2020, noul uh, CFM, toate aceste lucruri, uh, prin acestea, toate aceste programe vor trebui finanțate. Vor urma așadar niște lupte și niște controverse importante. Vă mulțumim până una alta pentru prezentarea de astăzi și pentru faptul că v-ați arătat dispus să veniți în întâmpinarea doleanțelor acestei comisii pe care doriți să o susțineți și mai întâi doresc dau cuvântul uh, raportorului nostru, uh, domnului Lockegard. Uh, well, I can start by saying that I will, Încep prin a vă spune că sunt de acord cu ce ați spus deja. Cred că pentru că sunt uh, membru ale acestor uh, comisii deosebite, sunt uh, experiențe deosebite. În general, avem consens. Am fost raportat pentru buget și în mandatul trecut, în perioada trecută și tot așa am avut un consens destul de amplu. Deci sunt de acord cu ce a spus uh, președinta. V-am ascultat pe dumneavoastră cu mare atenție, domnule Vioti, și vreau, uh, prin urmare, să vă felicit pentru susținere. Ați uh, menționat prioritățile noastre principale și ascultându-mă, ascultându-vă pe dumneavoastră, mă bucur să văd că suntem de acord. Este un bun început. Bugetul pe 2019 este în multe uh, sensuri un uh, precursor pentru următorul uh, CFM și pentru, având în vedere că nu am văzut încă un proiect de buget, um, avem câteva observații generale însă în legătură cu prioritățile actuale și cu prioritățile pentru programele corelate. Până acum atât avem. În plus, există o problemă cu modul în care se face uh, bugetarea programelor culturale prin mai multe instrumente ale Uniunii Europene. Nu știam că atât de multe miliarde de euro plutesc ușor către alte programe pentru mine a fost uh, o noutate acest lucru. Cred că trebuie să abordăm problema manevrării acestor miliarde, pentru că subiectul merită atenție. Trebuie să avem o imagine generală de ansamblu mai uh, clară a modului în care se alocă fonduri. La punctul 1 uh, vorbim despre problema finanțării programului Erasmus. La punctul 2 subliniem valoarea programului uh, Europa Creativă. La 3 uh, facem apel la finanțarea programului Euronet Plus. O chestiune suplimentară de care poate veți ține cont, pentru că se discuta mult la comisia noastră, este o situație foarte gravă a proiectului Euronet. Um, din punct de vedere al bugetului, el a fost vitregit mulți ani de zile, avem poziții uh, diferite în privința uh, șanselor de supraviețuire ale acestui program se pare că forțele binelui acum uh, par să câștige această bătălie. Eu uh, propun așadar să acordăm ceva atenție acestui punct la bugetul următor. Eu am discutat cu uh, oamenii implicați. Dacă vrem să supraviețuiesc acest proiect, trebuie să um, ne transformăm în realitate spusele. Deja oamenii uh, părăsesc proiectul Euronet pentru că ea rămâne fără fonduri. Dacă vrem ca proiectul să continue și să se dezvolte, trebuie să facem rost de fonduri imediat. De aceea am menționat acest lucru la punctul 3. Punctul 4 este uh, sublinierea valorii programului Europa Cetățenilor. La 5, cum am spus deja, facem apel la Comisia pentru a îmbunătăți sinergiile dintre programele de educație și cultură. 11 miliarde de euro pentru 2007-2013 înseamnă o sumă importantă. Ar fi bine ca problema să fie uh, mai bine organizată. de subiectul merită atenția noastră. Încă o chestiune suplimentară, după care mă voi opri. Uh, ne-au parvenit informații de la uh, Comisie în legătură cu bugetul pentru uh, programul Europa pentru cetățenii. Au redus bugetul planificat cu 750.000 de euro anul trecut pentru a finanța inițiativa Europa Cetățenilor. Acum, în, ultimul, în ultimele actualizări la programul financiar, au spus că vor reduce cu 2,5 milioane de euro uh, acest, acest uh, buget uh, în 2019-2020 pentru a finanța și pentru a reforma um, Europa pentru cetățeni, Europa cetățenilor, ceea ce reduce cu 5% bugetul programului Europa cetățenilor și acest lucru este uh, foarte important uh, pentru un program care deja este subfinanțat. Probleme și cu finanțarea pe 2018. Și, în al doilea rând, și mult mai important, impactul bugetar nu este explicat în propunerea Comisiei. Poate că ă, legal ă, este pentru comisie să ia fondurile dintr-o parte să le în partea cealaltă, însă ă, trebuie să dezvolte informațiile pe care își bazează această, aceste decizii. E vorba și de datoria Comisiei față de Parlament de a explica deciziile pe care le ia. Atât. Mulțumesc, doamnă președintă. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc uh, foarte mult, Morten, și dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Începem cu domnul Stroievski. Maxim 3 minute, vă rog. Bardzo dziękuję. Na wstępie powiem, że bardzo nas... Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun mai întâi că ne bucurăm să auzim spusele dumneavoastră despre Erasmus Plus, indiferent dacă uh, fondurile s-au triplat, așa cum am sperat, sau doar s-au dublat. Tot ne mulțumește ce am auzit. Acum patru ani apăream uh, programul în sine. El a avut, în mod evident, un impact pozitiv. Noi am spus, uh, ne-am spus că oamenii uh, se înșală atunci când spun că el și-a atins uh, scopurile și că ar trebui eliminat. Programul, acum se vede, este foarte important, nu doar că trebuie continuat, ci și consolidat, iar dublarea fondurilor pentru Erasmus Plus trebuie să ne mulțumească. Ideea de a face din Europa Creativă un program separat, amplu, este iarăși una satisfăcătoare. Este vorba de o recomandare nouă, dar um, cred că ar fi util să fie consolidat acest program. Cât despre situația Europei cetățenilor, permiteți-mi să spun ceva despre ambele programe. Dacă primim 11 și 16% finanțare și nu mai mult, asta înseamnă că aproape 90% dintre tine, din ONG-uri, dintre ONG-uri nu se vor bucura de un răspuns pozitiv la aplicări, la solicitările lor de participare la proiecte. Un program care respinge 30-40% din solicitanți va face o impresie negativă, pentru că prea mulți oameni vor fi dezamăgiți de program. Foarte multe uh, solicitări sunt corecte, întrunesc criteriile, sunt evaluate pozitiv și cu toate acestea sunt respinse în procent de 90%. În Europa știm că avem nevoie de 1000 de kilometri de autostrăzi, dar uh, construim 10 sau 15 kilometri. La fel se întâmplă și cu cultura. Ar trebui să transmitem un mesaj de îngrijorare profundă în legătură cu această realitate, pentru că un nivel atât de înalt de respingere, o rată atât de înaltă de respingere a solicitanților, este încă o realitate, chiar dacă bugetul în general nu este foarte afectat, nu e vorba de fonduri care afectează bugetul Europa creativă și Europa cetățenilor nu se bucură de bugetele meritate. Considerăm că industriile inovatoare și creative nu se implică suficient și ne preocupă acest lucru. Mulțumesc. Herr Nickhoff, în Luigi Morgano. Mulțumesc. Uh, Trei minute, Nicos. Uh, congratulate uh, the rapporteurs for... Uh, Mulțumesc, vreau să îi felicit pe raportor pentru raport. Mă voi exprima uh, în numele lui domnului Morgano, care a spus că ați pregătit uh, avize de calitate uh, care să reprezintă o bază bună pentru lucrurile viitoare. Domnul Morgano este de acord cu raportorul, cunoaște deja mai multe subiecte Știe că trebuie să alocăm anul acesta partea rămasă din suma ce urma să suplimenteze Erasmus Plus la uh, revizuirea CFM. De asemenea, în privința uh, Europei Creative și Europei Cetățenilor, spune că ele sunt în continuare subfinanțate și că trebuie să uh, mergem până la limita maximă a bugetului permis pentru a ne asigura că aceste bugete sunt finanțate adecvat în ceea ce privește Europa Creativă și cu uh, impact asupra EFSI și a uh, fondurilor structurale. Trebuie să susținem industriile creative și culturale pentru că ele au o valoare mare. Trebuie să promovăm uh, cultura Europei și diversitatea lingvistică, locurile de muncă de calitate și creșterea durabilă. Domnul o cunoaște foarte bine limitațiile limitările de spațiu, restricțiile de spațiu în acest aviz și de aceea sunt binevenite amendamentele. Vom aștepta preevaluarea comisiei în legătură cu proiectele și acțiunile pregătitoare. Trebuie să gândim și în termeni de priorități politice, însă. În final, domnul Morgan ne explică că deciziile ce se vor lua anul acesta și în viitor ne vor afecta gândirea pentru următorul CFM, în ciuda faptului că în principiu nu sunt conectate. Și uh, spune că ar trebui să cunoaștem foarte bine acest lucru. Aceasta este uh, opinia domnului Morgano pe subiect și speră să putem lucra împreună la uh, găsirea unui consens necesar. Frau Niriada. Mulțumesc, doamna Niriada, vă rog, pentru trei minute. And thank you to the rapporteur and also to Mr. Viotti. It's a pleasant change to see you in here rather than the Budgets Committee. Mulțumesc, e o plăcere să vă vedem la Comisia pentru Cultură, domnule Vioti. Înțeleg cât de complicat și ce mari provocări avem cu CFM-ul. Cred uh, totuși uh, că noi facem o muncă foarte importantă la Comisia pentru Cultură, suntem uh, inclusivi și salut raportul. Știu că sunt și la Comisia pentru Buget și mm, știu de acolo, ca și în toate comisiile, există alte priorități. Avem criza umanitară, criza laptelui și noi suntem în mod evident primii care rămân fără fonduri când e vorba de priorități. Uh, Trebuie să subliniem valoarea adăugată imensă pe care are uh, cultura și uh, să subliniem și profitul economic uh, care poate fi realizat de pe urma culturii, chiar dacă să, sărăcia este o problemă reală. Trebuie să abordăm subiectul excluziunii sociale și trebuie să avem o abordare foarte pragmatică a necesității de investiții reale. Știu că avem uh, timp limitat. Trebuie să mm, asigurăm accesul egal la cultură și educație pentru cei care vin din zone uh, defavorizate geografic și vreau să um, uh, vă amintesc că am promis că vom introduce interpretarea în um, limbajul semnelor la plenare și încă nu am făcut acest lucru. Trebuie să respectăm principiile noastre și dacă votăm uh, să uh, ne respectăm angajamentele pentru că dacă nu o facem, transmitem un mesaj foarte dezânat uh, statelor membre. Deci eu aș spune comisiei următorul lucru. Da, ne dăm seama că banii nu sunt mulți, niciodată nu vor fi mulți, dar putem să cheltuim eficient și trebuie să analizăm și valoarea adăugată și profitul economic pe care îl vedem de pe urma investițiilor noastre. Și uh, comisia noastră se ocupă de creativitate. Creativitatea duce la locuri de muncă, la creștere economică, la ieșirea din capcana sărăciei. Acesta este marele nostru avantaj la comisiei noastre și uh, eu uh, aici insist. Mulțumesc încă o dată raportorului. Să știți, domnule Vioti, că nu vă invidiez pentru sarcina care vă revine. Mulțumesc. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum Helga Trupe, Trupel. Mulțumesc, Helga, mulțumesc raportului și din punctul meu de vedere. Briefly to mention what all the colleagues said and I... Vreau să menționez și eu pe scurt un lucru. Cred că suntem cu toții de acord că vrem uh, aceeași linie bugetară pentru Erasmus+, Plus, Creative Europe, uh, ESVS, care este serviciul nostru de solidaritate, aflat încă în fază de trilog, dar este clar că vrem acolo mai mulți bani noi, în special în următorul CFM și Europa Creativă. Toate programele noastre uh, au un impact asupra cetățenilor individuali. Este un lucru important pentru incluziunea socială, uh, Uh, și pentru relevanța proiectului european pentru cetățeni. Cred că avem argumente puternice de partea noastră. Știu că nu este ușor să-i convingi pe ministri de finanțe și pe alții care se ocupă de agricultură și de fondurile de coeziune, dar cred că avem foarte multe argumente mm, care stau în picioare, pentru că uh, de obicei uh, duminica toți politicienii europeni folosesc argumentele noastre legate de includerea oamenilor prin cultură, în special special când vine vorba despre migranți și refugiați. Cred că următorul CFM reprezintă o mare provocare din cauza Brexitului nu avem uh, suficienți bani în uh, CFM-ul actual și dacă vrem să consolidăm Uniunea Europeană și vrem să uh, obținem rezultate mai bune decât am făcut-o până acum, trebuie să avem mai multe resurse, să avem resurse proprii noi și avem nevoie de vizibilitate pentru programele noastre. Știți că există zvonuri în comisie că poate programele noastre nu vor fi la fel de vizibile pe cât ar trebui să fie. De aceea trebuie să transmitem un mesaj clar clar atunci când vom discuta despre următorul buget, cum că cultura este atât de importantă încât uh, nu putem uh, să uh, fim de acord să o amestecăm cu competențele altor comisii și de aceea trebuie să fim pregătiți pentru o luptă importantă cu comisia și cu alții. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult! Am discutat despre aceste lucruri și la coordonator și le-am stabilit uh, într-un mod asemănător. Am spus că se poate declar și aici că ne vom lupta cu toate puterile și ne vom apăra astfel încât să evităm uh, orice uh, amestec între programele care vizează cultura și alte programe. Mai sunt câteva solicitări de intervenție. Domnule Oflin, maxim un minut, vă rog. Uh, thank you. I just wanted to... Aș vrea să pun câteva întrebări în contextul discursului președintelui Macron de săptămâna trecută. El uh, a angajat mai mulți bani din partea Franței și mă întrebam dacă domnul Viotti are mai multe detalii uh, în această privință, dacă nu cumva această declarație a provocat o reacție similară și din partea altor state membre. Și asta, bineînțeles, ar avea un impact asupra resurselor proprii. Apoi, domnul Macron susținea importanța clădirii solidarității um, cu privire la viziunea Europei și multe programe care țin de competența acestei comisii se încadrează tocmai în această viziune uh, de clădire a unui sentiment european în statele membre. Credeți așadar că rezultatele spiciului domnului Macron uh, ar fi acordarea unei priorități mai mari uh, programelor care țin de competența acestei comisii? Mulțumesc foarte mult! O observație din partea mea, pentru că am uh, amestecat această discuție cu altele cele două puncte de pe ordinea de zi pe care le mai avem în această după amiază pot fi într-adevăr combinate. Săptămâna trecută am avut o vizită interesantă uh, în calitate, am făcut o vizită interesantă la arte în calitate de comisie pentru cultură. Programul arte este um, orientat către aspecte culturale, există tot felul de documentare și de alte lucruri care sunt aduse în prim plan. Există de asemenea un uh, proiect pilot și niște activități pregătitoare care au fost finanțate în anii trecuți, iar programul Arte în Europa este în prezent uh, disponibil în șase limbi, deci nu numai în germană și franceză, care fusese uh, sarcina inițială a postului, ci și în poloneză, spaniolă, engleză și italiană. Și uh, acest preparatur Action, acest program, uh, expiră anul acesta. Cred că a fost un proiect uh, excelent și acesta ar merita să fie extins în continuare. Trebuie să vedem cum vom reuși să transformăm acest proiect Preparator Action într-un uh, program constant care să beneficieze de finanțare. Uh, s-a atras atenția și s-a uh, făcut referire la Euranet plus. Și știm că din uh, acest uh, titlu bugetar s-au mai plătit și alte lucruri. Eu cred că acesta este un, uh, o rubrică, cred că aceasta este o rubrică bugetară bună și cred că Arte Europa ar putea să fie finanțată în continuare din această rubrică bugetară. M-aș bucura foarte mult dacă ne-am putea gândi împreună la o astfel de posibilitate și de asemenea dacă în aviz am putea prelua această idee sub această formă și anume că dorim ca proiectul să fie continuat Uh, și mai departe de acțiunile pregătitoare, preparatory actions, și apoi, într-un al doilea pas, să ne gândim de asemenea cum putem să obținem finanțare, astfel încât acest proiect uh, într-adevăr bun care uh, vizează schimbul intercultural în Europa și 70% dintre oameni uh, dintre oameni, dintre cetățenii europeni uh, sunt practic uh, vizați, ei bine, cum poate acesta să fie continuat? Uh, aceasta este o doleanță a mea uh, destul de importantă. Noi, cei care am fost la arte, uh, ne-am exprimat această dorință și acolo și doresc să o reiterez. Dau acum cuvântul și comisiei, dacă dorește să ia cuvântul, apoi uh, domnul Vioti va lua din nou cuvântul și, în final, domnul Lochegard, raportorul. Comisia, doriți să, să luați cuvântul? Dacă se poate, nu mai mult de două minute, două, trei. Hai! Mulțumesc, domnilor și domnilor, membrii, domnule raportor, Comisia dorește să vă mulțumesc pentru sprijinul permanent uh, acordat în domeniul uh, culturii și tineretului. Este un sprijin uh, esențial de la an la an pentru a atinge obiective mai ambițioase pentru tineri, pentru cadrele didactice și pentru operatorii culturali. Sprijinul dumneavoastră este binevenit în contextul actual, care este destul de tens având în vedere pregătirile pentru adoptarea CFM și pregătirile pentru viitorul temei juridic. Am luat notă de factorii multiplicatori ai diferitelor programe, în special Erasmus+. Acest sprijin este foarte important și pentru pregătirea bugetului pe 2019. După cum știți, știți, uh, practic uh, suntem în a doua jumătate a perioadei de programare. Aceste programe au ajuns la viteză de croazieră și au rate de execuție bugetară aproape de 100% și mă refer aici la creditele operaționale. Ne bucurăm foarte mult de acest rezultat și asta s-a întâmplat uh, încă o dată și în 2017. În ceea ce privește procesele, nu am cifre legate de bugete pentru că colegiul comisarilor în încă nu a adoptat o decizie, deci nu știm uh, încă detalii, dar o să revenim uh, cu mai multe informații de îndată ce le vom avea. Totuși, în ceea ce privește Erasmus Plus, există o creștere a nevoii de credite de plăți, în special ca urmare a creșterii ratei de absorpție în uh, statele membre. Creditele se absorb la o rată mult mai rapidă decât în anii precedenți. Este o situație, o realitate pe care o constatăm. Succesul programelor noastre a fost evidențiat uh, de separarea programului Erasmus+. Plus, Totuși, rata de succes a anumitor apeluri de proiecte este destul de mică uneori, sub 20% pentru Erasmus+. Plus. Aceasta demonstrează o capacitate de absorpție relativ importantă. Deci, uh, dacă ar exista un buget mai mare, s-ar putea acoperi mai multe cereri, s-ar putea asigura o mobilitate mai mare și ar putea fi finanțate mai multe proiecte. În ceea ce privește fondurile suplimentare obținute în procedura bugetară pe 2018, ne-am concentrat pe sectoarele în care rata de succes era cea mai scăzută și educational training, de exemplu formare și educare profesională, mobilitate și parteneriate strategice. Apoi uh, am obținut o mică creștere de buget pentru Creative uh, Europe, 50 de milioane de euro în plus și asta ne va ajuta să finanțăm proiecte de cooperare cu accent pe integrarea refugiaților. În ceea ce privește CFM-ul în contextul negocierilor pentru viitoarele programe, Comisia se bucură de sprijinul permanent al Parlamentului European pentru că se dorește alocarea unui buget suficient în conformitate cu nevoile diferitelor sectoare de activitate. De altfel, ieri, în cadrul unui grup de monitorizare pentru bugetul Erasmus Plus, am făcut o prezentare și președintele Comisiei de Bugete a insistat asupra unei triplări a bugetului. Și uh, încă o dată mulțumim Parlamentului pentru sprijinul acordat. Comisia vă mulțumește uh, și pentru că ați subliniat uh, nevoia de a consolida componenta mm, uh, sectorială sau multisectorială a Creative Europe, în special pentru a combate știrile false, fake news, prin îmbunătățirea competențelor de alfabetizare media. Și aici ar putea fi create noi proiecte pentru a lupta împotriva acestui flagel. În concluzie, uh, Aș vrea să mă refer și la Corpul European de Solidaritate. Trilogul a avut loc ieri, iar uh, Comisia dorește să se ajungă la un acord politic cât mai rapid posibil în luna iunie, cu ocazia celui de-al treilea trilog. Asta uh, pentru ca, începând cu 2018, să punem în aplicare această inițiativă promițătoare. Uh, apelurile pentru 2018 au fost cumva periclitate și de aceea există o oarecare urgență. Vă mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult și noi uh, suntem interesați să cădem de acord cât se poate de rapid cu privire la Corpul European de Solidaritate, însă pentru a ajunge la acest compromis este nevoie de o oarecare flexibilitate din partea statelor membre în ceea ce privește cerința noastră de bani proaspeți. Altfel nu vom putea ajunge la un consens foarte rapid. Acum um, aș dori să-i dau uh, domnului Vioti cuvântul și apoi în final domnului Lochigard. Domnule Vioti, aveți cuvântul, dacă doriți, evident. Grazie, președinte, ringrazio tutte... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor. A fost um, o discuție foarte importantă. Mi-am notat câteva lucruri. Și cred că există un consens larg cu privire la diverse subiecte. Aș vrea să menționez două lucruri, pe scurt. Astăzi nu avem încă în față bugetul. De aceea, putem să trasăm doar în linii mari uh, niște idei și să vorbim despre el uh, în linii mari, să vehiculăm niște idei, dar trebuie să fim răbdători. În ceea ce privește noul CFM, pentru că acesta a fost uh, menționat în repetate rânduri pe parcursul discuției, sigur că toate aceste lucruri se leagă. Însă, Trebuie să ținem uh, lucrurile separat, pentru că urmează Brexitul și ar trebui să lucrăm paralel pe două planuri, pentru că este vorba și de diferite competențe. În ceea ce privește proiectele pilot, a fost uh, începută activitatea pregătitoare și am un respect deosebit pentru munca Comisiei uh, Europene, iar rolul meu este să protejez și rolul politic al Parlamentului. Avizele sunt uh, foarte importante sunt avize tehnice, avize juridice, de asemenea și cu uh, pondere economică și trebuie să așteptăm votul din Parlament pentru a vedea cum vor evolua lucrurile în ceea ce privește anumite proiecte pilot. Și de asemenea, cum uh, vor fi evaluate aspectele juridice, economice și celelalte care uh, mai sunt deschise, respectiv cum le evaluează comisiile. În fine, în ceea ce privește prezentarea președintelui Macron, cred că domnul Macron a promis mai multă solidaritate socială, finanțare pentru atingerea acestei solidarități și este frumos să auzi astfel de promisiuni mai ales în contextul acesta social. Însă, toate aceste lucruri trebuie verificate. Trebuie să vedem dacă teoria se transformă în practică. Până una alta, am auzit doar promisiuni. În final, doresc să vă invit pe toți să vă uniți forțele, să cooperați. Știm cu toții foarte bine și, a, mai voiam să spun un lucru. Sunteți uh, o comisie importantă. Colega Miliada este de asemenea reprezentată în Comisia pentru Bugete, așadar uh, suntem în legătură directă, în permanență și suntem mereu uh, la dispoziția dumneavoastră. Planul bugetar uh, european nu este un punct controversat la Parlament. Reușim să cădem de acord la un moment dat. La Consiliu lucrurile sunt mai dificile, pentru că aici uh, vorbim despre perspectivele fiecărui stat membru reprezentat de diversi uh, miniștri. Și cred că trebuie să ne exprimăm cât se poate de clar, astfel încât să ne asigurăm că lucrurile evoluează cum trebuie și că transmitem mesajul corect. Președinta, mulțumesc, uh, stimate domnule Vioti. Mulțumim pentru faptul că ați fost astăzi alături de noi și că sugestiile noastre, e bine, noi sperăm că le-ați preluat și că ele se vor regăsi concret și în textele pe care le veți redacta împreună cu echipa dumneavoastră. Așteptăm să colaborăm și în continuare Mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi. Și acum, în final, îi mai dau cuvântul încă o dată lui Morten Lockegaard în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi cât se poate de succint. Mulțumesc, domnule Vioti, că v-ați luat timp să veniți uh, și să discutați cu noi. Mult noroc și din partea mea. Câteva observații. Una dintre ele se referă la faptul care a mai fost subliniat și anume această comisie va trebui să-i facă pe cei uh, din jurul nostru, chiar și mai mult de acum încolo, va trebui să atragă așadar atenția cât de importantă este cultura. Oamenii trebuie să înțeleagă care este valoarea adăugată a sectorului cultural. Vorbeam despre 6% din PIB care este alocat uh, acestui domeniu în anumite state membre. 2,4% din PIB uh, poate să fie alocat numai activităților sportive și uh, activităților asociate acestor activități. Trebuie să fim tot mai buni să explicăm aceste lucruri pentru a evita atacuri previzibile asupra bugetului nostru, care uh, se repetă mai mereu. Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva. Uh, Așadar avem un caz și uh, trebuie să ne asigurăm că vom face lucrurile mai bine pe viitor. Îndemn pe toată lumea să facă tot ceea ce poate și eu îmi voi face treaba cât pot de bine. În ceea ce privește proiectul Arte, uh, sugestiile președintei, sigur că vom încerca să le urmăm. Cam atât din partea mea. Mulțumesc, domnul președinte. Președinta, mulțumesc. Pentru această dezbatere bună, din punctul meu de vedere, pornesc de la premisa că la fel ca și în anii trecuți, noi în calitate de Comisie pentru Cultură vom strânge rândurile, nu vom fi dezbinați, ci din contră uh, vom uh, fi uniți, vom acționa în acest fel și vom apărea ca un tot unitar pentru a face față atacurilor din partea celorlalți, din partea comisiei și din partea tuturor celor care ar putea să ne provoace. Mă refer și la uh, Consiliu și la provocările care ar putea veni din partea acestuia. M-am referit deja la Corpul European pentru Solidaritate și în ceea ce privește Creative, Creative Europe, probabil că va trebui să mai ducem o luptă, dar și în ceea ce privește Erasmus+. Plus. Sunt însă convinsă că uh, nu putem să ne arătăm mulțumiți cu o dublare a banilor, ci că trebuie să ne păstrăm poziția fermă, poziție pe care am decis-o și la Parlament cu o mare majoritate, și anume că avem nevoie cel puțin de o triplare a fondurilor pentru viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Atrag atenția că termenul limită pentru înaintarea amendamentelor este foarte scurt, 2 mai la ora 11 pentru raportul lui Morten Lockegaard și votul va avea loc pe 7 iunie. Apoi uh, vom avea și cifrele concrete și vom putea înainta mai departe în procedura bugetară și ne vom preocupa de cifrele concrete și de cifrele bugetare detaliate avem, uh, am uh, în, combinat uh, cele două puncte de pe ordinea de zi într-o manieră elegantă. Cred că am trecut prin toate aspectele importante. Așadar, la ultimul punct de pe ordinea de zi, deci la diverse, nu mai rămâne decât să vă spun că ultima, următoarea ședință va avea loc miercuri 16 mai de la 9 la 12.30 și de asemenea de la 14.30 la 18.30 și joi 17 mai de la 9 la 12.30. Sper să vă revăd pe toți cu ocazia respectivă. Vă mulțumesc uh, pentru participarea de astăzi, o după amiază plăcută și mulțumim și interpreților pentru uh, munca lor foarte utilă. Mulțumesc!